modificările propuse. Mulțumesc. Doamna Jensen, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă felicit pentru faptul că ați fost ales. E absolut minunat să avem un președinte care începe ședința la timp. Poziția ALDE este foarte asemănătoare cu cea prezentată de celelalte două grupuri și de către domnul Kolecek. Suntem foarte interesați de ceea ce se întâmplă cu rețelele TNT și um, de modul în care Comisia intenționează să folosească banii de la Fondul de Redresare Economică. Există foarte multe proiecte și nu există suficientă finanțare, de aceea eu cred că ar trebui să redirecționăm aceste fonduri, așa cum a sugerat Comisia. Și eu sunt puțin îngrijorată de situația Agenției pentru Siguranța Aeriană. În cazul acestei agenții trebuie să ne asigurăm de un lucru. Dacă vrem să prelungim sarginile, sarcinile acestei agenții, e nevoie de fonduri suplimentare. Dacă nu o facem, această agenție nu are cum să funcționeze așa cum trebuie. Pentru grupul ALDE, toate activitățile care sprijină drepturile călătorilor sunt importante. Și de aceea vrem să avem din nou proiectul preliminar de buget pentru aceste activități. Nu avem um, de data asta proiecte pilot în curs sau care urmează să fie lansate, însă Adevărul este că procedura este foarte dificilă, trebuie să înaintăm amendamente înainte de începerea vacanței de vară, deoarece multe din amendamente trebuie traduse pentru a putea fi votate în septembrie. Probabil că nu vom reuși să facem nimic de data asta. Verzii, din câte știu eu, vor să facă mai multe în legătură cu proiectul menționat, iar noi am colaborat cu Verzi. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Jensen. Yes. Mulțumesc, doamnă Jensen. Probabil că veți primi de la secretariat un dosar privind Comisia de Transport și Turism și un dosar de la comisie cu toate proiectele în desfășurare. Și bineînțeles, primul uh, proiect este cel al lui Michael. Unii spun că este cel mai important, însă eu nu am cum să fac comentarii. Domnul Michael Kramer, acum coordonatorul pentru verzi. Încă o dată aș vrea și eu Uh, să, de fapt s-a spus foarte multe, nu știu ce aș putea să spun și eu. Grupul al de sprijin acest proiect. Iar uh, noi verzii am avut aceeași atitudine. În plen am spus că nu trebuie să susținem doar mijloacele de transport obișnuite. Bicicletele de asemenea trebuie încurajate și sunt importante și sper că toată lumea este de acord că e nevoie de o schimbare în acest sens. Bineînțeles, nu avem cum să, preve- să prevedem o extindere a anumitor sarcini fără o finanțare suplimentară. De asemenea, trebuie să avem în vedere tot ceea ce am prevăzut în legătură cu bugetul. Ne-am dat seama că în uh, ultimii zeci de ani rețelele TEN nu au primit finanțarea necesară Comisia dorea să se dorea o creștere a bugetului cu 20 de miliarde în perioada 2007-2013. Am cerut acest lucru comisiei, după părerea noastră era fundamental, deoarece traseele până la frontieră sunt mai puțin eficiente în fiecare țară. Au un caracter, să zicem, național mai puțin important, însă la nivel comunitar sunt foarte importante și de aceea aceste 20 de miliarde erau atât de importante pentru proiectele transfrontaliere. În ceea ce privește prioritățile, um, calea ferată trebuia avută în vedere și, din păcate, nu am avut impresia că cele șase proiecte principale puneau accentul pe trenuri. Nu, în general erau proiecte care se referau la șosele. ne-am dat seama că aceste documente noi nu au uh, adus schimbări, erau acolo niște cote, niște stimulente pentru statele membre. Iar în loc de aceste 20 de miliarde am primit doar 8 miliarde. Asta au hotărât șefii de stat și de guverne care ne-au spus că nu au cum să financeze acest buget. Deci avem nevoie de ajutor la nivel comunitar, deoarece la nivel național nu avem cum să finanțăm aceste proiecte. Trebuie să vedem cine anume trebuie să-și asume responsabilitatea pentru deficitul, deficitul care a avut loc. Mulțumesc. Domnul Bradburn. Mulțumesc. Vreau să fac câteva comentarii Mă voi limita la liniile bugetare referitoare la diferitele agenții. Nu sunt un mare fan al acestor agenții, trebuie să demonstreze că merită din punctul meu de vedere. Sunt uh, îngrijorat în legătură cu răspunderea asociată Agenției Europene de Siguranță Aviației. Mi se pare că în acest document propunem creșterea angajamentelor față de această agenție europeană, fără o idee reală dacă această agenție își face treaba așa cum trebuie. A existat critică în ultimii ani în legătură cu această agenție, capacitatea sa de a opera cu sarcinile actuale, ca să nu mai vorbim de implicarea agenției în alte domenii. Și în al doilea rând, în ceea ce privește felul în care are uh, structura de cost și felul în care această structură este operațională, eu în circumscripția mea obțin uh, plângeri de la IMM-uri în sectorul aviației în legătură cu costurile crescânde care trebuie plătite pentru a obține certificări uh, legate de modificări de mm, un grad scăzut la avioanele mici procedura s-a complicat chiar de 10 ori uneori și acesta nu este un exemplu pozitiv. Putem spune, bine, atunci să-i dăm mai mulți bani acestei uh, agenții. În trecut, această comisie în Parlament uh, întotdeauna a cerut ca aceste agenții, ca să poată primi bani, trebuie să-și îmbunătățească performanța. Și, din punctul meu de vedere, nu trebuie să dăm unei organizații care eșuează mai mulți bani pentru a se băga și în mai multe probleme. Mulțumesc! Mai avem cinci vorbitori. Voi închide lista vorbitorilor. Eva, te-am trecut pe listă. Doresc să trecem la raportul doamnei Jansen înainte să vină domnul Reuter. Voi închide lista vorbitorilor, așadar primul vorbitor, domnul Koch. Herr Vorsitzender. Das dritte Aktionsprogramm zur Straßenverkehrssicherheit geht Mulțumesc, domnule președinte. Cel de-al treilea program de acțiune e pe cale să se termine, însă nu am ajuns la obiectivele pe care le stabilisem. Finanțarea nu soluționează totul, însă este importantă pentru a continua proiectele pilot, proiectele de cercetare uh, cele de infrastructură și logistică. Deci e important să continuăm finanțarea acestor uh, proiecte. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că sunt de acord cu propunerea domnului Kolicek de a nu accepta nicio reducere bugetară, mai ales în situația actuală. În, uh, și asta mai ales în uh, ceea ce privește rețelele TEN. Noi, la această comisie, am vrut ca în planul de redresare să se vorbească despre importanța acestor rețele, deoarece acest element fusese eliminat. Deci trebuie să menținem acest lucru și să menținem și ideea acelei agenții executive a rețelelor T. Comisia urmând să ne spună care este situația. În ceea ce privește Marco Polo, Poate că domnul Caramițu ar putea să ne explice cum putem uh, soluționa această uh, problemă. E un program uh, pe care pariem cu toți, e vorba despre intermodalitate, legătura cu autostrăzi. Deci am vrea să știm cum putem îmbunătăți acest program care este atât de important, însă nu începe. În ceea ce privește siguranța rutieră, Aș vrea ca domnul Colecec să intre în detalii în ceea ce privește proiectele pilot pentru autoturisme. Și ar vrea să îi reamintesc președintelui comisiei, domnului Simpson, că ieri, la un moment dat, mi s-a spus că această comisie, care se numește Transportul și Turism, nu vorbește niciodată despre turism, mă scuzați, și nu autoturisme. Deci eu aș vrea ca acest lucru să se schimbe și să ne ocupăm și de turism. Deși știm că la nivel legislativ ponderea e mai puțin importantă, însă pe viitor turismul e important și ar trebui să ne preocupe. Deci ar trebui să discutăm mai mult despre lansarea proiectelor de turism. În ceea ce privește Agenția pentru Siguranța Aviației, cred că ar fi important să lămurim funcțiile acesteia. În Spania, de exemplu, au existat neînțelegeri în legătură cu, funcțiuni, cu funcțiile pe care le avea această agenție. Aceasta a participat la anumite anchete, a făcut uh, rapoarte, însă în alte situații nu a putut să se implice. Deci trebuie să știm care este problema, îi lipsiște personal sau ce se întâmplă. Acum EMSA. Creditele de angajament au crescut, cele de plată au scăzut, însă explicația care s-a dat nu mi se pare satisfăcătoare. Domnul Caramițu ar trebui să ne spună care este motivul real. Ines, pot să vă asigur pe toți că eu, președintele, sunt conștient de denumirea completă a acestei comisii. Urmează doamna Foster. Well, thank you, Chairman. Mulțumesc! Felicitări! Ați fost ridicat la rangul de președinte al acestei comisii. Mă bucur să vă văd în această poziție. Doresc să fac un comentariu succint în legătură cu uh, creșterea de buget pentru Agenția Europeană de Siguranță Aviației. Părerea mea este următoarea. Nu știu dacă e corectă, dacă creșterea e prea mare sau nu, însă în ceea ce privește punctul menționat de colegul meu Bradburn. Există încă probleme referitoare la această agenție, e adevărat. Trebuie să vedem dacă într-adevăr agenția este o agenție independentă și dacă nu se bazează cumva prea mult de la, pe uh, finanțarea care vine de la producători. Însă este o agenție europeană de siguranță aviației și ar trebui să fie o agenție de reglementare. Există probleme în acest sens și există presiuni la care se supune bugetul. E vorba și de uh, răspunderile pe care trebuie să și le asume această agenție. Nu știu dacă este corect și până la urmă nu asta este ideea, însă în mod clar există probleme în sectorul relevant. Și în ceea ce privește Agenția Europeană a Căilor Ferate, trebuie să lucrăm îndeaproape cu această agenție. Consider că în momentul în care va fi uh, momentul potrivit, în această comisie, domnule președinte, ar trebui să avem o dezbatere, pentru că nu spun că Parlamentul și Uniunea Europeană ar trebui să fie cele care uh, decid să nu mai finanțeze aceste agenții, însă trebuie să vedem cum le finanțăm și nu doar pe termen scurt, trebuie să luăm în considerare și răspunderile suplimentare pe care ar trebui să și le asume aceste agenții, cum vor fi ele finanțate pe termen lung ca să fim cu toții mulțumiți. Și, de asemenea, micii producători, micile afaceri îndosebi, pot să vă spun că au întâmpinat situații problematice și dificile. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai am trei vorbitori. Doamna Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Um, ein Wort zu der uh, Frage der Rechtfertigung. Mulțumesc. Un scurt comentariu aș avea în legătură cu justificarea de a, pentru rețelele transeuropene. Mie mi se pare că această chestiune poate fi soluționată din punctul de vedere al infrastructurilor. Dacă vorbim din această perspectivă, putem finanța și construcția de piramide, însă ceea ce contează aici este aspectul comunitar, transeuropean. Dacă nu, nu ar avea rost să angajăm oameni pentru aceste proiecte. În al doilea rând, există o serie întreagă de teme care nu au fost luate în calcul în ceea ce privește finanțarea. Și asta deoarece de foarte multe ori statele membre nu sunt uh, dispuse să cofinanțeze aceste proiecte. De aceea eu cred că nu e corect să vorbim despre carențe și despre un deficit. Nu, nu e vorba de asta. Uh, E vorba de altceva. Existau foarte multe proiecte care aveau nevoie de finanțare, însă care nu respectă condițiile și aici apar probleme. Deoarece condițiile nu sunt îndeplinite, e foarte ușor să ajungi la un scandal și să pătezi uh, reputația Uniunii Europene și așa ceva nu avem cum să ne permitem noi. Acum, în ceea ce privește Marco Polo, după părerea mea, e un proiect pozitiv iar faptul că nu se vorbește suficient de acest proiect înseamnă că avem o problemă sistemică. În ceea ce privește mijloacele de transport și relația cu transit, cred că ar trebui să încercăm să facem tot posibilul. Mi-aduc aminte de dezbaterea pe care am avut-o în plen în legătură cu sectorul imobiliar din Spania. S-a vorbit atunci despre turism, despre faptul că ar trebui să analizăm lucrurile mai în detaliu, deoarece acest fenomen nu afectează doar Spania, ci și foarte multe alte țări. Sectorul turismului are, după părerea mea, niște carențe generale. Ceea ce privește lista neagră, e o temă pe care trebuie să o abordăm cât mai repede cu putință. Și ar trebui să vedem care este situația finanțării pentru a vedea dacă există un efect asupra bugetului. Mulțumesc, domnul Tegrandes Pascual. Vă mulțumesc, domnule Simpson. Vreau și eu să vă felicit pentru noua responsabilitate pe care o aveți. Suntem cu toții sigur, siguri că veți fi un președinte care va da dovadă de echilibru și că veți fi foarte simpatic, așa cum sunteți de obicei. Două comentarii. Oarecum critice, dar nu pentru dumneavoastră, domnule Simpson. În primul rând, întârzierea la lucrările pregătitoare pentru anumite proiecte prioritare. Eu cred că în acest mandat trebuie să fim foarte exigenți. După reducerile care s-au făcut și care ne-au redus bugetul, uh, acesta fiind doar de 8 miliarde de euro. Deci e necesar ca aceste, trebuie ca aceste proiecte prioritare să-și continue uh, activitatea și în ciuda acestor reduceri să continue. Îmi pare rău că proiectul 7, cel care se referă la axul multimodal Spania-Europa, nu va avea investiții în anul uh, următor. Cred că trebuie să criticăm acest lucru. În ceea ce privește Agenția pentru Siguranță Maritimă acum. Și eu uh, uh, regret faptul că s-au redus creditele de plată pentru poluare, împotriva poluării. Eu uh, cred că prin acel uh, buget multianual am fi putut evita aceste întârzieri deoarece această agenție poate să facă deja, să-și întocmească un buget eficient la timp. Eu cred că astfel de întârzieri nu ar, tre- ar fi trebuit să se întâmple, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Țicău. Thank you, Mr. Chair. Uh, vreau să... Mulțumesc. Uh, rețeaua TNT Uh, din păcate foarte multe proiecte suferă întârzieri i există un uh, studiu chiar făcut de parlamentul european care arată faptul că aceste întârzieri au dus la creteri semnificative ale costurilor deci uh, faptul că nu se asigură finanarea suficientă duce la creterea costurilor totale pentru realizarea proiectelor din reeaua ten t. cred că este important să analizăm acest lucru dintr o perspectivă mai largă i i în virtutea viitoarei extinderi a reelei ten t. de altfel astăzi după amiază comisia de control bugetar uh, va avea o dezbatere privind uh, decizia comisiei uh, europene privind proiectele ce vor fi finanate din bugetul ten t pe două mii nouă licitaie care a fost organizată între lunile martie i mai anul acesta cu un buget de un miliard de euro în ceea ce privete proiectele pilot i aciunile pregătitoare uh, regret faptul că s a scăzut că s a diminuat uh, suma privind uh, parcările sigure. din păcate este <clears throat> un domeniu în care europa este încă deficitară noi am solicitat creterea bugetului i extinderea zonei în care aceste parcări sigure ar trebui construite din păcate iată că <clears throat> în, acest proiect de buget uh, observăm o reducere a sumei alocate. în ceea ce privete transportul uh, naval e adevărat uh, i marco polo ar trebui mai mult promovat transportul fluvial i transportul maritim ar trebui să fie mai în centrul ateniei mai în <clears throat> centrul politicilor europene de transport i Uh, cred că dunărea trebuie să capete o prioritate mai mare în uh, politicile europene i sper ca în acest mandat parlamentul european să creeze un uh, intergrup pentru promovarea dunării. un ultim cuvânt regret faptul că în ceea ce privete destinaiile turistice de excelenă i în acest domeniu observăm că proiectul de buget nu are Uh, modificări care să crească numărul destinațiilor turistice de excelență. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Domnule președinte, am venit uh, mai devreme și ăsta e prețul care trebuie plătit în momentul în care ajungi devreme. Dați-mi voi, în primul rând, să vă felicit pentru numirea dumneavoastră ca președinte. Voi raporta asupra politicilor de transport ulterior, însă voi lua o poziție în legătură cu câteva dintre punctele menționate de colegi și sunt sigur că punctele mai detaliate vor fi menționate de ceilalți colegi ai mei deși persoana responsabilă pentru buget nu se află aici acum. În primul rând, aș dori să vă transmit un mesaj pozitiv, și anume, în ultimii ani am lucrat împreună pentru a face Marco Polo cel mai reușit program și acum avem o perspectivă mai bună a, asupra lui Marco Polo decât în trecut. Deci, într-o oarecare măsură, Marco Polo era un proiect care în trecut nu funcționa prea bine, însă am ajuns într-o situație acum în care ne lipsesc bani pentru finanțarea acestui proiect Marco Polo. E o informație doar, vom reveni, vă vom da detalii ulterior și cred că asta are legătură în mare măsură Uh, cu uh, activitățile agenției executive, care a fost foarte importantă în a face programul mai cunoscut, în a explica felul în care funcționează programul. În ceea ce privește întrebarea care vizează finanțarea Agenției Transeuropene de Transport, Cred că nu trebuie să spun nimic mai mult decât că da, și noi regretăm foarte mult că nu am primit bugetul dorit și că trebuie să acceptăm, să ne descurcăm cu bugetul pe care îl avem acum. Și ulterior voi avea ocazia de a spune câteva cuvinte și despre programul de recuperare economică și cele 500 de milioane pe care le-am uh, alimentat uh, uh, în ceea ce privește acest proiect pentru care am făcut front-loading. Cred că ar trebui să avem o discuție mai lungă în legătură cu Agenția Europeană de Siguranță Aviației. S-a spus în mod corect că există două filozofii diferite aici. Avem oare o agenție de reglementare care este finanțată public și care vizează asigurarea siguranței sau avem o agenție finanțată de taxe Până la urmă, răspunsul este că ar trebui să avem o combinație între cele două, o combinație între finanțare din fonduri publice și din fonduri private. Propun să revin oricum mai târziu la acest subiect. Doamna Ayala menționa toată acea chestiune legată de investigarea accidentelor și voi reveni la această chestiune în momentul în care voi face o prezentare a politicilor viitoare, pentru că cred că ar trebui să avem o legislație suplimentară care să vizeze investigarea accidentelor. Deci, domnule președinte, sper că prin aceste observații mici să fi răspuns la întrebări. Mă refer la ceea ce a spus doamna Țicău acum. Avem competența de a lucra uh, ca și comisie în toate diferitele departamente, domenii, în ceea ce privește fluviul Dunăre. Și cred că trebuie să punem accentul pe asta. Avem deja un uh, coordonator pentru uh, navigația fluvială care analizează navigația pe Dunăre, nu, Dunăre, însă, într-adevăr, accept ideea dumneavoastră, în următorii ani trebuie să creăm o strategie mai bună, integrată pentru Dunăre, așa cum am făcut și pentru uh, Marea Baltică și cum facem și pentru Mediterana. Cam atât, niște comentarii generale am dorit să fac, domnule președinte, mulțumesc. Într-adevăr, ne place Dunărea și noi insistăm pe acest subiect. În regulă, dragi colegi, doreți să interveniți pe scurt? Da. Domnul Pac ar putea să ne dea eventual niște detalii în legătură cu bugetul pentru rețelele TEN. Noi am vorbit despre planul de redresare și includerea acestor rețele în planul de redresare. Ar putea să ne dea câteva detalii în acest sens? Da, da am luat notă. Așadar, avem 14 august ca dată limită de depunere a amendamentelor Va fi în timpul vacanțelor, sunt sigur că veți uh, munci pe marginea bugetului din greu oriunde vă veți afla. Adoptarea în uh, Comisia Transport este prevăzută pentru 2 septembrie, adoptarea în Comisia din întâlnirea pe 2 septembrie și apoi în plenară este prevăzută discuția pentru octombrie 2009 spun acest lucru ca să aveți o idee în legătură cu calendarul, amendamentele 14 august, discuții inițiale pe 2 septembrie, adoptare în comisie în uh, întâlnirea din septembrie și discuția în plenara din octombrie. Doresc să mai menționez ceva. L-am uh, invitat pe domnul Goudon directorul executiv al EASA la întâlnirea noastră din septembrie, deci vă puteți planifica întrebările pentru domnia sa, întrucât sunt sigur că vor exista multe astfel de întrebări. Vă mulțumesc! Următorul punct este um, vorba de interfețele cu alte moduri de transport. Doamna Jensen este raportor. Om, hvor vi er henne aveți cuvântul. Voi spune câteva cuvinte despre cât de departe am ajuns în legătură cu acest subiect, sistemele inteligente de transport, reprezintă un concept umbrelă pentru o serie de lucruri diferite. E vorba de folosirea tehnologiei pentru a asigura siguranță mai mare, eficiență mai mare și pentru a ne asigura că transportul este ecologic. Și planul de acțiune din partea Comisiei este de a folosi această tehnologie într-o măsură mult mai mare în traficul rutier și ideea este să analizăm interacțiunea dintre diferitele moduri de transport. Planul de acțiune a fost lansat de comisie la sfârșitul lui 2008. În Parlament noi am examinat această chestiune. Există două părți aici în abordarea Comisiei. În planul de acțiune există șase domenii diferite în care trebuie să luăm acțiune și, în mare măsură, e vorba de un rezumat al activităților care au fost deja întreprinse, au loc acum. Spre exemplu, o compilație de date care poate fi transmisă uh, șoferilor. Și există și un accent pus pe echiparea autoturismelor cu echipament de siguranță ca să obținem un transport mai sigur și există și ideea de a avea un echipament pe care să se stocheze aceste date. Dorim să avem o protecție a acestor date. Ideea Parlamentului în legătură cu inițiativa Comisiei a fost următoarea. Avem nevoie de o directivă. Acest lucru ar însemna că statele membre, într-o mai mare măsură, și-ar lua angajamentul de a ajunge la progres în acest domeniu, de a înregistra progrese. Și exact aici există un dezacord între Consiliu și statele membre în legătură cu gradul în care aceste măsuri ar trebui să fie obligatorii. Inițiativa Comisiei urmează unor audieri, unor eforturi depuse în cadrul grupurilor de lucru, în care părțile interesate au avut o dezbatere în legătură cu ceea ce ar putea face pentru a da viață acestui proiect și pentru a-l pune în mișcare. Avem o problemă uh, legată de cine a venit primul, ou sau găina, pentru că dacă ne gândim la sisteme inteligente de transport, creăm facilități. Trebuie să avem nevoie de un, uh, avem nevoie de un sistem bazat pe transmițător, receptor și de este trebuie să uh, integrăm acest echipament în, uh, în mașină înainte de a avea transmițătorul pe drum. Deci, până la urmă, repet, ce trebuie să facem prima oară? Să instalăm echipamentul în mașină sau să punem transmițătoarele pe drumuri? Uh, despre asta au discutat părțile interesate, trebuie să stabilim standarde și să ne asigurăm că vom coopera, ceea ce ne va permite să ajungem la standarde și să inițiem proiectul. Deci planul de acțiune și directiva sunt obiectele acordului nostru. Obiectivul din spatele acestui uh, plan de acțiune și din spatele proiectului este să examinăm experiențele noastre comune care ar fi analizate apoi în comisie și putem vedea ce putem învăța de aici și putem încerca ulterior să determinăm dacă putem determina standarde pe baza acestor experiențe împărtășite. În raportul Parlamentului am încercat să ne asigurăm că domeniile în care pot fi elaborate standarde ar trebui să fie studiată de o comisie specifică ar trebui să existe o comisie specifică în acest sens. Totul este legat uh, în mod clar de planul de acțiune, deci nu dăm un cec în alb, comisiei, nu spunem că comisia ar trebui să poată să impună statelor membre anumite standarde. Încercăm să ajungem la un nivel mai bun de claritate. Însă există probleme la nivelul Consiliului în legătură cu costurile, pentru că în mare măsură statele membre ar trebui să financeze aceste lucruri. Mai există și întrebarea dacă este necesar ca noi să ne obligăm unii pe ceilalți să luăm acțiune sau putem face asta pe baza unei înțelegeri. Putem găsi mijloace mai soft, ca să zic așa, ca să implementăm aceste lucruri și nu neapărat o directivă. Cehia și um, în Suedia investesc, au investit și investesc timp și eforturi în acest sens și trebuie să vedem cum putem face distincțiile necesare. Vedem că în unele domenii a compila date înseamnă că trebuie să avem un set de reguli comune și standarde comune, pe când în alte domenii ar fi suficient să lucrăm pe bază de voluntariat și doar atât. Aș saluta un potențial acord în acest sens și bineînțeles că putem discuta asta la întâlnirea coordonatorilor mai târziu. Însă, repet, aș saluta ca pe baza a ceea ce am adoptat în plenară, în Parlament, am putea să inițiem discuții neoficiale, informale cu Consiliul. Președinția suedeză a dorit să obțină un acord preliminar în a doua lectură, deci poate că un acord ar trebui să se obțină între Parlament și Consiliu și apoi să devină prima lectură a Consiliului, uh, ca să zic așa, și să ajungem la un acord cât mai repede posibil. Nu știu dacă este fezabil acest lucru, însă e un obiectiv pe marginea căruia trebuie să lucrăm. Și aceste negocieri ar putea să fie Uh, duse de mine împreună cu raportorii din umbră din alte grupuri politice. Și, bineînțeles, uh, am dat feedback constant comisiei și am lucrat pe baza ideilor deja adoptate. Deci, practic, am confirmat că putem continua să lucrăm pe baza ideilor adoptate de Parlamentul anterior și am putea iniția astfel negocieri. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Coordonatorii vor discuta atât uh, ideile dumneavoastră și uh, proiectele noastre, cât și alte proiecte de lege care sunt în uh, acest stadiu pentru a uh, obține o primă lectură și pentru a putea continua după aceea. Însă o să discutăm uh, acest subiect după această întâlnire, deci veți avea un răspuns la cerere, la cererea dumneavoastră. În regulă. Domnul Groș, PP. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, o problemă de procedură. Nu vreau să fiu pedant, dar uh, colegii trebuie să înțeleagă clar faptul că aici, în comisie, trebuie să decidem dacă uh, rapoartele uh, închise în prima lectură au fost adoptată de noi pentru a a fost preluată de noi pentru a duce la bun sfârșit. Mi s-a părut că aici s-a pus o întrebare directă comisiei. O să confirmăm această primă lectură și o să preluăm uh, o să ducem mai departe acest document. Mă întreb, domnule președinte, care este opinia dumneavoastră? Doriți să luăm o decizie astăzi? Pentru că atunci ar trebui să numim raportori din umbră și așa mai departe, ca să intrăm în discuții cu președinția suedeză. Asta e doar chestiunea de procedură pe care vreau să o ridic. Eu personal n-am nicio problemă cu această variantă și în ce mă privește, la fel am putea proceda și cu alte rapoarte la care s-a încheiat uh, prima lectură. Am avut uh, în comisie o susținere destul de largă pentru ce s-a propus și în ciuda unor ezitări în Consiliu, sper ca în cele din urmă în această zonă, tehnologia modernă va fi utilizată pentru a promova siguranța. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l subliniem și, în al doilea rând, sistemele inteligente de transport, de asemenea, ar trebui să fie proiectate în așa fel încât să promoveze protecția mediului. Și vom vedea mai multe date pe acest subiect în viitor. Acum, în ce privește protecția datelor, Cred că aceasta este o chestiune pe care am putea o lăsa pentru o vreme la o parte și să ne concentrăm pe aspectele tehnice. În orice caz, problemele legate de protecția datelor au uh, legătură în principal cu ce decid statele membre să, să facă și apoi uh, parcările sigure pentru vehicule de mare tonaj. Aceasta e altă problemă care ar trebui să apară aici. Ce trebuie să facem noi în această comisie este să fim un fel de pod între teorie și practică, ce se întâmplă efectiv în practică. Așadar, da, uh, pentru sistemele de transport inteligente, da, pentru buget, dar uh, un da la fel de hotărât și pentru timpul de condus și timpul de odihnă. Toate aceste lucruri trebuie să fie legate unele de celelalte. Legislația privind timpul de condus și timpul de odihnă nu este respectată, pur și simplu pentru că nu există parcările sigure acolo unde ar trebui să existe. Deci trebuie să uh, completăm uh, găurile existente și Trebuie să ne asigurăm că prioritățile pe care le stabilim pot fi realmente îndeplinite. Așadar, salut uh, abordarea doamnei Jensen și m-aș bucura foarte mult dacă în comisie am putea trece rapid uh, la treabă pe această chestiune, dacă președintele este de acord. Mulțumesc, spune președintele. Da, eu uh, urmez consensul care se adoptă în comisie. Dacă după discuție dorim să luăm alte 5 sau 6 dosare care au trecut prin prima lectură, eu sunt absolut mulțumit să facem așa, pentru că asta ar însemna să, ne, să creștem viteza activității noastre. Raportorii pot să continue activitatea acolo unde e nevoie de schimbări. Pe de altă parte, grupurile au timp să facă aceste schimbări. Deci, da, sunt foarte uh, dornic să luăm o decizie la sfârșitul discuțiilor. Domnul Lightfried, uh, SND. Mulțu- mulțumesc, domnule președinte. În ce privește procedura, susținem această propunere. Sunt 5 sau 6 rapoarte care sunt uh, gata. 6 sunt. 6 rapoarte care sunt gata și aceste rapoarte sunt fructul a ani de muncă din legislatura precedentă și nu cred că trebuie ca noi să uh, ignorăm această, acest efort care s-a depus. Deci ar trebui să declarăm uh, că susținem aceste rapoarte și să continuăm procesul. Și dacă vrea cineva să schimbe cineva, avem procedura standard, este posibil să depui amendamente în a doua lectură și cred că asta ar fi o soluție funcțională. Sunt de acord cu doamna Jensen că în cazul rapoartelor specifice ar trebui să încercăm să avem un acord uh, cât mai timpuriu în cea de, la a doua lectură. Pentru că rapoartele care sunt adoptate cu unanimitate sau aproape cu unanimitate uh, merită acest tip de procedură și cred că raportorul nostru după aceea poate să ne reprezinte interesele în negocieri. Am uh, oarecare experiență în acest domeniu eu însumi. Mi-a fost nevoie de trei președinții ca să ajung în acest stadiu, dar am ajuns și cred că sunt sigur că doamna Jensen se va descurca și mai bine. Mai mult, ce pot să spun? Două lucruri mi se par importante. Recent am uh, văzut că cu cât există mai multă interacțiune între utilizatorii de, de drumuri, de rețele rutiere, cu atât e mai ușor să stabilești cine a fost unde, cât a condus și așa mai departe, pentru că uh, cantitatea de informație care există este uh, mult mai mare. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că și uh, cerințele legate de protecția datelor sunt respectate. Pe de altă parte, să nu uităm că aceste sisteme de transport, rețele de transport inteligente sunt foarte scumpe și utilizatorii n-ar trebui să le plătească în totalitate, de exemplu, navetiștii care au venituri foarte mici n-ar trebui să plătească program, pentru că până la urmă este un serviciu public. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Da, mulțumesc foarte mult. Și eu cred că ar fi o idee foarte bună ca rapoartele din uh, legislativul precedent să fie preluate, susținute, deci să nu trească să reluăm dezbaterea în fiecare caz. Mi se pare abordarea cea mai de bun simț. Apoi, ă, pe substanța efectivă a discuției, cred că există anumite studii, le-am și citit pe unele și e clar că anumite lucruri trebuie luate în considerare mai mult decât au fost luate în trecut. Am văzut studii referitoare la psihologia traficului, care arată că comportamentul șoferilor este influențat de numărul uh, și varietatea uh, echipamentelor de siguranță din vehicul. Deci un șofer care are o mașină cu ABS tinde să fie un pic mai responsabil tocmai pentru că știe care are ABS. Așadar, Uh, nu e nevoie uh, să punem tot mai multe echipamente în mașină. Ce ne trebuie? Ne trebuie șoferi inteligenți care să uh, și să, care să fie mai responsabili. Deci nu echipamente inteligente, ci, ci șoferi inteligenți. Așadar, trebuie să uh, privim realitatea în ochi. Sunt aceste studii uh, de psihologia uh, condusului uh, și înainte să cerem fonduri uh, semnificative pentru astfel de măsuri, trebuie să vedem care e realmente problema. Clar că obiectivul este siguranța rutieră, asta e foarte important. Când vorbim despre protecția datelor, acesta este un factor absolut fundamental și dacă uh, trecem dincolo de, depășim nevoia de a realiza siguranța rutieră, o să avem probleme. Majoritatea Uh, statelor membre Problema este că tendința este de a ignora costurile reale. Am văzut această chestiune în raportul la Ala Sender privind uh, uh, aplicarea transfrontalieră a cooperării și Consiliul nu era gata să accepte colaborarea transfrontalieră în cazul infracțiunilor serioase. Dacă nu există această cooperare, vom avea aceleași dificultăți și aici, și pe acest subiect. Deci trebuie să ne gândim și ce alte măsuri am putea să luăm din punct de vedere tehnic și al infrastructurii. Dar trebuie să luați toate aceste lucruri în... Uh, să țineți cont de toate aceste lucruri, pentru că altfel orice analiză cost-beneficiu pe care o veți face va fi distorsionată și inutilă. Trebuie să ne gândim la ce este de bun simț, la ce este util și cum se poate garanta și unde se poate garanta realmente uh, protecția datelor. Mulțumesc, spune președintele. Asta este un concept la care să ne gândim toți, conceptul șoferului inteligent. Da, ar fi o idee bună să vorbim de șoferi inteligenți. Îmi pare rău, vorbitorul nu are microfonul deschis. Doamna Țicău. Președinte, vreau să mulțumesc doamnei Jensen pentru prezentarea făcută. Am lucrat foarte bine cu domnia sa ca raportor. Cred că, dincolo de siguranța rutieră și de protecția mediului, ar fi important ca în uh, contextul în care discutăm despre sistemele inteligente de transport din uh, domeniul rutier și interfața cu alte moduri de transport, ar trebui să avem în vedere și un capitol separat să fie dedicat mobilității urbane Uh, în acest uh, context uh, cred că sunt importante nu doar fondurile alocate prin bugetul ten t i trebuie să o spunem au crescut sumele alocate de a lungul anilor i am văzut asta în bugetele alocate pentru licitaiile organizate pentru bugetul ten t însă cred că este important i aici consiliul uniunii europene va avea un rol esenial în a discuta cu statele membre i a le atrage atenia că în anul două mii zece va fi revizuirea la mijloc de termen a modului de utilizare a fondurilor structurale i cred că fondurile structurale pot fi utilizate ele sunt eligibile pentru îmbunătăirea mobilităii urbane i în acest context intră i sistemele inteligente de transport. Uh, noi ca socialiti am uh, uh, subliniat uh, anterior uh, necesitatea unei mai bune interfee cu alte moduri de transport i sper ca acest lucru să fie accentuat i în uh, munca noastră viitoare pe acest domeniu. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc, Silvia. Pentru comisie, reprezentantul comisiei, domnul Karamitsos, aveți cuvântul. Știam eu că nu o să pot să vă pronunț numele corect, deci, deși am uh, exersat. Domnul Calamitos, așadar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru o prezentare foarte concisă și sintetică a situației în care ne aflăm astăzi. Într-adevăr, uh, ce ne trebuie acum este să vedem că lucrurile încep să se miște și eforturile pentru un acord timpuriu în uh, a doua lectură ar, fi, ar reprezenta o idee bună. Foarte important este, cred eu, să luăm în considerare toată munca care s-a făcut în Parlament. Cred că s-a ajuns foarte departe, am avut consultări externe, audieri, uh, toate părțile implicate, toți actorii implicați au fost uh, consultați și există o problemă, o mică neînțelegere în discuțiile cu Consiliul. Noi încercăm să clarificăm această problemă și, într-adevăr, această idee care plutește în aer că noi, Comisia, am dori un fel de cec în alb uh, pe care să luăm decizie. Nu e așa. Într-adevăr, în prima parte, Consiliul uh, a adoptat concluzii în martie prin care a acceptat principiile și detaliile planului de acțiune. Un număr limitat de acțiuni. După aceea am trecut la discuția despre cum să avem angajament, să obținem angajamentul atât al sectorului privat cât și al celui public. Este o abordare pe care am urmat-o și în, în cazul altor moduri de transport, uh, uh, feroviar, uh, râuri, maritim. Deci, pe de o parte, am avut legislație, standardizare, finanțare, uh, pe baza cercetărilor făcute, am extins această abordare și la celelalte modalități de transport și acum avem sisteme care sunt instalate de-a lungul coastelor europene, de-a lungul râurilor, de-a lungul coridoarelor uh, feroviare și așa mai departe. În acest domeniu, activitatea, să nu uităm, a început acum 15 ani, domnule uh, președinte, cu, cu uh, celebrul sistem de date transmise prin radio pe care îl are acum orice mașină. Uh, acesta uh, nu s-a făcut chiar peste tot și așadar este nevoie să îmbunătățim uh, siguranța uh, rutieră, să implementăm toate sistemele, începând cu un nivel minim de, serviciu, așa cum a, de servicii, așa cum a propus Parlamentul, pentru ca industria să aibă și beneficiile dar să se îndeplinească și obiectivele de politicii de transport. Deci care, aceasta cred că e principala idee a acestor propuneri, pentru că deocamdată nu au existat decât inițiative din partea industriei în, în domeniu. Deci cred că este important să avem specificațiile privind serviciul minim, nivelul minim de serviciu și după aceea uh, să ne mișcăm foarte repede peste tot în Europa, astfel încât un șofer profesionist sau un amator ca noi, dacă pleacă de la Stockholm până la Madrid sau nu știu unde, se știe că are un minim nivel de, serviciu, de servicii pentru a evita accidentele, congestiile, uh, uh, blocajele în trafic și mai departe. Vom încerca să cooperăm cu Parlamentul și Consiliul pentru a ajunge la un acord cât mai repede cu putință, pentru că am pierdut mult, mult timp, 15 ani, cum spuneam, într-un domeniu în care putem obține beneficii mari nu doar pentru cetățeni, ci și pentru investiții, pentru că aici vorbim de o piață globală uriașă și dacă noi în Europa demonstrăm că putem face lucrurile acestea corect, atunci am putea avea și o capacitate de export pentru industria noastră. Asta e tot, mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Ana, vrei să reacționezi? Eh, eh, mulțumesc. Câteva comentarii succinte doar. Eu pot să confirm ceea ce a spus domnul Caramițos. Și anume că Parlamentul a sprijinit inițiativa Comisiei. Parlamentul și Comisia, practic, sunt pe aceeași lungime de undă în uh, această privință. Și asta se bazează pe ani întregi de colaborare. Am avut uh, grupuri de lucru, am organizat audieri. Acesta este fundalul poziției la care am ajuns acum. Am început cu toții de la dintr-o perspectivă foarte pragmatică. Am vrut să ne asigurăm că nu vom ajunge într-o situație în care un șofer de camion începe la Stockholm traseul și trebuie să ajungă până în Grecia. Deci nu vrem ca acesta să trebuiască să facă față diferitelor sisteme care există în fiecare țară, sisteme care nu au o interfață cu celelalte din alte țări. Deci ar trebui să existe o singură unitate, practic, folosită la toate frontierele, care să-i permită să conducă fără să aibă niciun fel de impediment din cauza diferitelor țări prin care trece Activitatea comisiei noastre și a Parlamentului a fost întotdeauna în favoarea unui sistem care să ducă la o certificare comună a acestor unități, a acestor elemente. Noi nu inventăm nimic nou aici. Șoferii trebuie să știe unde va fi următoarea zonă de repaus în care se poate parca, în care să se poată odihni, pentru ca el să poată respecta timpii de condus și de odihnă. Și asta nu doar uh, din punct de vedere al unor cerințe de bază. Aceste persoane au într-adevăr nevoie de niște condiții decente. E... Consiliul. Mulțumesc. Eu aș vrea să spun că s-a vorbit astăzi mult de ecologie și de tehnologie, însă siguranța este principala temă, așa cum s-a spus și la începutul acestei edine Însă trebuie să spun că în ziua de astăzi cei care conduc sunt distrai de foarte multe elemente. persoanele care sunt la volan uh, vorbesc la telefon, folosesc tot felul de sisteme tehnologice. De aceea ar trebui să insistăm foarte mult asupra faptului că aceste distracții care duc uh, din, care vin uh, din aceste tehnologii există și trebuie luată în considerare. Mulțumesc, spune domnul președinte. Văd că Există un consens. Cu toții sunteți mulțumiți că vom uh, continua aceste șase dosare care au trecut prin prima lectură. Mă uit și la colegii coordonatori, domnul Albetrini, doamna Ayala, doamna Jensen. Dragi colegi, eu aș vrea să continuăm acest dosar prin consens, să trecem mai departe pentru a putea numi raportori de la fiecare grup uh, politic. Știm că de multe ori anumite persoane nu au fost uh, realese sau s-au retras. Deci sunteți de acord să continuăm astfel? Vă rog să ridicați mâna. Cei care sunteți de acord să continuăm astfel, să procedăm astfel. Cineva să opune? Abțineri? Dirk? Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ar trebui să extindem de asemenea și posibilitatea pentru amendamente? Nu, asta ar intra sub noile reguli de procedură. Amendamente deschise față de cele din a doua lectură. Celor noi aș vrea să le spun că la a doua lectură nu puteți înainta amendamente. Această procedură este foarte restricționată, însă noi, noul Parlament, putem accepta că de la prima lectură se ajunge la a doua lectură și putem deschide o dezbatere pe marginea acestor amendamente. Deci, practic, puteți înainta amendamentele pe care le doriți. Cred că e vorba de regula 70. 7, mă scuzați. Mathieu? Mulțumesc. Eu aș vrea să informez pe colegi că pot înainta amendamente, însă în plenară votul va fi ca și pentru cea de-a doua lectură, deci nu va fi majoritate simplă. Vreau să vă spun acest lucru pentru ca toată lumea să știe bine de la început despre ce este vorba. Deci nu putem modifica textul prin majoritate simplă. Da, la a doua lectură e nevoie de majoritate calificată. Însă, în ceea ce privește amendamentele, puteți înainta tot ce vreți. Toată lumea a înțeles? Dacă da, vom trece la schimbul de opinii cu directorul general al DG Tren, domnul Matias Roite. Îl rugăm să vină aici la prezidiu. Matias, dacă vrei să vii aici, ești binevenit. Uh, vă urez bun venit la noua Comisie de Transporturi a Parlamentului European. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră în următorii cinci ani și așteptăm ca dumneavoastră să fiți de acord cu tot ce spunem noi. Mai ales. So, so Mr. Reuter, the floor... Domnule Reuter, aveți cuvântul. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe în limba germană pentru ca toată lumea să știe că încă vorbesc germană. Aș vrea să vă felicit în numele vicepreședintelui Comisiei, domnul Tajani, și în numele întregii direcții generale. În același timp, aș vrea să-i felicit și pe vicepreședinți, pe cei care au fost aleși în biroul acestei comisii. Pentru mine este o mare plăcere să mă întorc aici și să văd atâtea chipuri cunoscute. Pe lângă foarte multe persoane care sunt uh, noi în această comisie. Aștept uh, cu nerăbdare să vă cunosc uh, pe toți și să colaborăm cât mai bine cu putință. După părerea mea, dacă e să ne uităm la statistici, această comisie este comisia care lucrează cel mai mult la Parlamentul European, împreună cu Comisia pentru Mediul Înconjurător. În jur de 10% din toate dosarele de codecizie din trecut au fost uh, discutate, au fost uh, dezbătute în această comisie. Stimați uh, deputați, aș vrea să vă spun că cei care au ales această comisie poate nu știau cât vor avea de lucru aici, însă cu siguranță vă așteaptă o perioadă foarte interesantă. Între comisie și această comisie și comisia dumneavoastră parlamentară a existat o tradiție de colaborare, de înțelegere și sper că această tradiție să se mențină. Eu și toată echipa mea suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare, pentru orice lucru pe care vreți să-l să îl știți mai bine. Cu toții știți că eu sunt foarte abordabil. Uh, nu întotdeauna suntem de acord, însă în asta constă democrația, în a ne convinge unii pe ceilalți pentru ca ideile cele mai bune să poată ieși la suprafață. Voi încerca acum în engleză să vă fac o scurtă prezentare a lucrurilor care lipsesc, uh, care vor fi pe agenda dumneavoastră de lucru în următoarele luni sunt într-o poziție foarte delicată. Deoarece și la comisie operăm foarte multe schimbări și într-o oarecare măsură aș vrea să vă vorbesc doar despre fapte concrete decât despre viitoarele politici. Însă Mă simt norocos, deoarece pot să vorbesc despre viitorul politicii de transport pe care Comisia tocmai a adoptat-o. Mă voi concentra puțin asupra acestea din urmă. Dacă îmi permiteți, politica de transporturi este practic condusă de trei elemente. De cetățeni, de schimbarea climatică și de competitivitate. În engleză 3C, 3C. Aceste trei elemente conțin ele singure, practic, uh, un concentrat de realitate în ceea ce privește politica de transport. Voi începe cu primul C, competitivitatea. Industria de transport reprezintă în jur de 7% din PIB, jur 5% din ocuparea totală și în acest prim C, competitivitate, putem identifica alte trei elemente, infrastructură, inovație și piață internă. 3I în engleză. Acestea fiind spuse, vă dați, vă dați seama cât de importantă este politica de transporturi în ceea ce privește dimensiunea industrială, externă și competitivitatea. În ceea ce privește schimbarea climatică, cel de-al doilea ce în engleză, climate change, trebuie să ne dăm seama că transportul produce un sfert din toate emisiile de gaze cu efect de seră. Deci noi practic trebuie, noi în foarte multe domenii am, am avut un act de cojocul poluări, să zicem așa, în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, însă în transporturi nu am făcut-o. Acestea au crescut cu o treime 99 încoace. Știți cu toții că vin negocierile de la Copenhaga, iar schimbarea climatică va fi un vector foarte important pentru politicile de transport. Încă o dată, puteți încerca să elaborați anumite sub-elemente care țin de schimbarea climatică. Cel de-al treilea element principal, cel de-al treilea ce, cetățenii. Cetățenii ca lucrători în uh, domeniul transporturilor și cetățenii ca utilizatori. Aici intră în joc dimensiunea socială, dimensiunea siguranței rutiere și cea a securității. Deci, vedeți, cel de-al treilea C conține și el alte trei elemente. Și în cadrul acestor trei parametri, vicepreședintele Tajani a prezentat o comunicare privind politica de transporturi pe viitor. Trebuie să vedem și să analizăm care sunt tendințele societății noastre. Îmbătrânirea, probabil vom avea mai puține fonduri publice la dispoziție, vom avea carențe de, de abilități profesionale, uh, migrația, anumite provocări care țin de mediul înconjurător. Acestea sunt doar câteva tendințe care vor exista. Să de asemenea ne vom da seama că petrolul se termină sau cel puțin se termină petrolul pe care noi ni-l putem permite. Și acesta se termină foarte repede. Acestea sunt problemele cu care ne confruntăm nu în următorii 5 ani, însă în următorii 10-15 ani, cu siguranță. Deci va fi o schimbare radicală în sistemul de transporturi. Și trebuie să avem clar în vedere toate aceste elemente atunci când ne gândim la transporturi. Un alt element, urbanizarea. Se înregistrează o mișcare cât mai crescută către zonele urbane. Și odată cu urbanizarea crește congestia și crește și poluarea. De asemenea, trebuie să luăm în calcul globalizarea. Globalizarea în ceea ce privește transportul de bunuri, de diviziune a muncii și globalizarea legată de motorizarea la nivel internațional. De asemenea, într-o oarecare măsură, ne vom confrunta dumneavoastră ca Parlament, iar noi, Comisia, Consiliul, ne vom confrunta cu anumite chestiuni radicale care țin de politica de transporturi în următorii cinci ani. Iar principalul meu mesaj astăzi către, drum, către dumneavoastră este că avem posibilitatea de a alege putem alege cum vom defini această agendă a politicii. O vom face noi, politicienii, sau îi vom lansa pe finanțiști, pe firme, pe cei care se ocupă de mediul înconjurător să o facă. Deci cine va da aceste direcții în domeniul transporturilor? Eu vă sugerez ca în următorii ani să avem o perspectivă a politicienilor care sunt implicați în domeniul transporturilor, care își dau seama că aceste provocări există la nivelul Uniunii Europene. Va trebui să găsim foarte multe soluții la nivel local și regional. Însă, în același timp, va trebui să facem față, să ne luptăm și cu subsidiaritatea. Să ne asigurăm că nu facem la lucruri care, la nivel european, care ar fi mult mai potrivite la nivel local sau regional. Și eu sunt sigur că discuțiile din următorii ani și din următoarele luni se vor uh, concentra pe subsidiaritate, vor avea în vedere subsidiaritatea. În ceea ce privește lansarea unei dezbateri privind viitorul politicii de transport, deci pe baza contribuțiilor dumneavoastră, pe baza discuțiilor pe care le vom avea, următoarea Comisie Europeană va formula o nouă carte albă privind politica europeană de transporturi. Vroiam acum doar să vă fac o scurtă prezentare, să vă deschid apetitul față de lucrurile interesante care vor veni în domeniul transporturilor, domeniul care se confruntă cu acele trei ceuri despre care vorbeam. Acum Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră, deoarece sunt sigur că așa se procedează cel mai bine. Vă voi prezenta însă înainte câteva dosare care cu siguranță vor fi pe agenda dumneavoastră de lucru în următoarele luni de zile. And, uh, Madame Ayala Sender already was asking for it. Uh, we will în primul rând, și uh, doamna Ayala spunea acest lucru, vom elabora legislații în legătură cu investigarea accidentelor aviatice. În ultimele trei luni am asistat la trei accidente aviatice majore și anul trecut de asemenea și credem că rolul care trebuie elaborat pentru agenția aviatică este important. Trebuie să punem accentul și pe coordonarea dintre diferitele organisme naționale de investigare a accidentelor aviatice. Deci acesta va fi un nou dosar pe care îl veți uh, instrumenta. Pe 8 septembrie, vicepreședintele uh, la Iani, în urma uh, accidentului care a avut loc, a convocat o conferință pe um, siguranță mm, pe căile ferate și aviatică, vom iniția un plan de acțiune pe mobilitatea urbană la sfârșitul lui septembrie. Sunteți invitați la toate aceste evenimente. E vorba de un plan de acțiune care, în realitate, se va adresa celor trei uh, elemente despre care vorbeam anterior, punând accentul și pe problema subsidiarității. Analizăm legislația referitoare la drepturile pasagerilor în ceea ce privește traficul maritim și rutier, dacă analizăm discuțiile la nivelul Consiliului, ne dăm seama că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește sfera de cuprindere a legislației propuse. Deci vor exista discursii interesante în acest sens. Ne așteptăm ca propunerea în legătură cu coridoarele de transport de mărfuri uh, rutier să fie transmis de Consiliu pentru a doua lectură în perioada septembrie-octombrie în acest an. E vorba de o propunere foarte importantă și asta pentru a ne asigura că avem acces în ceea ce privește transportul uh, de mărfuri uh, pe căile ferate prin aceste coridoare europene importante pot intra în detalii dacă doriți și m-a bucurat dezbaterea dumneavoastră în legătură cu sistemele inteligente de transport, m-a bucurat și sprijinul pe care l-a acordat doamna Jensen în timpul negocierilor. După cum a spus deja domnul Caramițu, lucrăm deja de ceva timp pe acest dosar. Acum 10 ani și eu lucram pe acest dosar și mă bazam pe această abordare voluntară menționată, însă voluntariatul în mod clar nu a dus la rezultatele scontate și cred că timpul a venit să elaborăm o legislație care să acopere acest subiect. În ceea ce privește comunicațiile, în ceea ce privește politicile noastre generale în legătură cu consolidarea cooperării, cooperării în ceea ce privește transportul între Europa și Africa, siguranța vietică, siguranța rutieră, rețelele transeuropene, cooperarea maritimă, deci pun accentul pe aceste uh, elemente ale acestei comunicări. Și în fața dumneavoastră aveți uh, o propunere pe care ne-a promis-o domnul uh, Baro în legătură cu finanțarea acestor proiecte referitoare la siguranța aviatică. Mâine Comisia va adopta o decizie în legătură cu prelungirea mandatului coordonatorilor pentru TNT și dați-mi voie să spun câteva cuvinte. Am fost cu toții șocați de moartea subită a domnului Carol Van Milt, care a fost unul dintre coordonatorii noștri pe transport. Carl, to a certain extent, was... Într-o oarecare măsură, Carl a fost primul care a inițiat politicile europene de transport. A fost cel care a produs prima carte albă pe politicile de transport. Domnia sa a fost cel care a transformat DG Tren la momentul respectiv într-o direcție generală activă în ceea ce privește politicile de transport, nu doar o direcție generală în care era acolo un număr mare de oficiali care să pună piedici, de fapt, implementării politicilor de transport. Deci cred că în decursul acestor uh, ani, uh, care a fost un bun prieten, a fost alături uh, de noi în tot acest proces și pot să spun cât de trist am fost când am aflat despre moartea domniei sale. Deci, înlocuirea lui Calvaniet dar și a domnului Balas, ca și coordonator. Toate aceste lucruri trebuie hotărâte, însă mandatul coordonatorilor va fi prelungit în urma consultării cu dumneavoastră, după cum spuneam. Câteva măsuri mai tehnice care vor veni în fața dumneavoastră, revizuirea directivei în legătură cu diferite echipamente specifice, Trebuie să lucrați și pe marginea elementelor importante ale spațiului maritim european integrat, și anume formalitățile de raportare pentru nave. Nu e vorba de o propunere tehnică, însă e o propunere foarte importantă pentru a ne asigura că în ceea ce privește transportul maritim, ajungem la situația în care a pleca de la Copenhaga uh, la Pireu, ei bine, acest lucru se poate face nu doar prin uh, camioane, ci și prin nave și în acest sens vom putea uh, acționa și opera prin intermediul unei piețe europene unice. Și există și alte elemente în legătură cu care DG Tren s-a bazat pe această comisie parlamentară uh, ca să ne ajute și menționez aici, în mod specific, Galileo, finanțarea pentru rețelele transeuropene și menționez și un subiect mai controversat, timpii de lucru pentru cei care lucrează în domeniul transportului rotier subiecte pe care le vom dezbate în viitor. Și, domnule președinte, eu și personalul de la DG Tren vă asigur că vom lucra în același spirit de încredere pe care l-am bazat în timpul uh, ultimei comisii parlamentare. Ați produs multă legislație, ați uh, obținut multe informații de la noi. Cea mai importantă este Biblia dumneavoastră, ca să zic așa, unde putem vedea ce a obținut ultima comisie, Brian's Book. Cartea lui Brian va fi la fel de uh, groasă și de stufoasă, sper. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule director, mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumim că ați venit atât de repede să ne vedeți, că ne-am întâlnit atât de devreme în această comisie Vă asigur că abia așteptăm să lucrăm împreună cu dumneavoastră și cu personalul dumneavoastră. Avem un obiectiv comun și anume să îmbunătățim transporturile în Uniunea Europeană, însă trebuie să ne asumăm și răspunderi mai largi față de climă și față de cetățeni în general. Deci vă mulțumesc foarte mult. Am câțiva vorbitori pe listă. Voi încerca să uh, vă insuflu puțină disciplină, ca să zic așa, mai ales vorbitorilor noștri, pentru că vă rog să fiți cât mai succinți și voi începe cu cei patru coordonatori și apoi vom discuta cu membrii. Vă rog așadar uh, să fiți cât mai succinți pentru că toată lumea să poată să-și exprime părerile și să-și pună întrebările domnului director general, ca dumneavoastră să aibă și timpul de a răspunde. Domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc. Uh, voi încerca să fiu cât mai succint uh, pentru a le da posibilitatea colegilor să se exprime părerea. Uh, la începutul unei noi uh, legislaturi uh, nu este ușor să încercăm să oferim o imagine clară în legătură cu fundalul istoric uh, al Parlamentului. Știm că energie, climă, mobilitate, toate acestea sunt provocări. Există trei elemente pe care doresc să le subliniez în acest context. În primul rând, aceia dintre dumneavoastră care cunosc dezvoltările din domeniul transportului V-ați confruntat, bineînțeles, cu criza creditelor. Comisia va adopta oare o inițiativă în diferitele sectoare pentru a ne da posibilitatea de a ne gândi la acest subiect, de a deschide uși, pentru că oamenii așteaptă multe de la noi, nu doar mai puțină birocrație, ci idei. În al doilea rând, Un alt cuvânt cu C, comunicarea. În ultimii 4-5 ani am depus multe eforturi. Am inițiat campania electorală într-un mod disciplinat și în ceea ce privește eficiența noastră, în lumea exterioară, oamenii nu își dau seama de fapt cât de eficienți am fost și ar trebui să avem un angajament foarte ferm în legătură cu acele domenii care au un impact asupra vieții uh, normale a cetățenilor. Deci trebuie să punem accentul și pe politicile de comunicare, nu dar oamenii în birouri trebuie să se ocupe de aceste chestiuni în fața uh, dosarelor. Poate ar trebui să analizăm punerea în aplicare unor uh, idei bune am avut multe idei bune, Consiliul a votat în favoarea lor și se pare că lucrurile au ajuns la un impas în statele membre. În ceea ce privește percepția cetățenilor, pot să vă spun că avem tot felul de probleme care ne întârzie, unii caută derogări, și așa mai departe. Deci trebuie să analizăm și aceste chestiuni și ar trebui să vedem ce am făcut în trecut, să vedem dacă putem să simplificăm măsurile pe care le folosim. Acest lucru mi se pare relevant. Mulțumesc. Thanks, Matthew. S&D, Mr. Leichfried. Domnul Leichfried. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule director, mulțumesc că ați venit atât de devreme și că ne-ați oferit atâtea informații interesante. Câteva întrebări. În primul rând, primul pachet pe care îl analizăm este cel legat de siguranța aviației. Oamenii care zboară sunt hărțuiți și mă refer aici la dimensiunea siguranței. Vedem avioane care se prăbușesc, probabil că mergem în direcția care nu este tocmai cea bună și uh, Întrebarea mea este cum uh, vom soluționa regulile legate de uh, lichidele care pot fi luate la bord, apoi cum vom putea să asigurăm siguranța aviației în uh, Europa. Avem ceva criterii pentru companiile aeriene europene, ce se întâmplă cu pasagerii. Cred că există un grad ridicat de nesiguranță și cred că ar trebui să rezolvăm această problemă. În al doilea rând, ce măsuri concrete plănuiește Comisia să ia în considerare în ceea ce privește dimensiunea ecologică și includerea acesteia în transport. Știu um, toate acele chestiuni legate de criza creditelor, însă nu, acest lucru nu ne poate, nu poate să justifice faptul că noi am spune că din cauza crizei uh, financiare nu taxăm uh, uh, acest, acest mod de transport. Și nu ar trebui oare să trecem la un mod mai ecologic de transport? Ce are de comisia spus în, de spus în acest sens? În ceea ce privește președinția uh, suedeză, am auzit tot felul de uh, zvonuri. Acum doi ani și jumătate, acest parlament a luat o decizie care mi s-a părut perfect adecvată. Și împreună cu colegii din alte grupuri, Parlamentul ar fi interesat să obțină o nouă abordare asupra acestui subiect. În al treilea rând, discutați aproape exclusiv despre politicile de transport, însă în cadrul acestei comisii ne ocupăm sau ar trebui să ne ocupăm și de turism. Deci ce inițiativă există aici? Există un subiect interesant pentru mine. Ce se întâmplă cu dezbaterea legată de finieta din Slovenia? Mulțumesc, domnule Leichfried. Domnul Stokes, 3 minute. Coordonatorii primesc 3 minute și uh, restul membrilor 2 minute. Dat u zo snel uh, naar de nieuwe transportcommissie komt om een algemeen... Mulțumesc, mulțumesc că ați uh, discutat cu noi atât de repede și că ne-ați oferit o perspectivă generală asupra parametrilor generali. Trecem printr-o perspectivă, printr-o fază grea, se schimbă comisia, și este greu să privim uh, în viitor uh, cu mult timp în față, însă cred că vom avea o carte albă și nu știu dacă vom avea un om nou sau nu în comisie, însă trebuie să facem ceva în legătură cu această carte albă. Comisia trebuie să adopte o poziție clară, deci fie că ne place sau nu, trebuie să uh, analizăm viitorul și dacă ar fi să ne gândim la parametrii cei mai importanți pentru politicile de transport, trebuie să știm în Comisie și în Parlament ceea ce ne dorim. Nivelul de ambiție al Comisiei este un factor foarte important aici și oricum pot să vă spun că eu cred că abordarea Comisiei ar trebui să fie cât mai europeană și asta ne așteptăm, de fapt, din partea Comisiei. Și asta înseamnă că nu trebuie să vorbim neapărat în mod general în legătură cu durabilitatea economică, durabilitatea socială și ecologică, deci trebuie să facem și asta. Abia aștept să văd cum veți răspunde și cred că comunicarea dumneavoastră a conținut multe uh, elemente interesante, dimensiunea comunitară, însă trebuie să ne gândim și la deschiderea pieței, spre exemplu, dacă dorim să avem o piață generală europeană pentru toate tipurile de transport. Există încă obstacole în acest sens, din păcate. Mulțumesc că ați făcut uh, trimitere la munca lui Carl, care a făcut multe lucruri bune aici. Uh, Însă de fiecare dată când am vrut să ajungem la un acord în trecut, Parlamentul și Comisia au fost aliați împotriva Consiliului. A trebuit să smulgem un acord din partea Consiliului. În Comisia de Transport există o majoritate în legătură cu ajungerea un astfel de, la un astfel de acord. Mulțumesc din partea verzilor domnul Greimer. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Ați trecut la engleză în momentul în care v-ați făcut declarația, domnule director, și ați subliniat semnificația transporturilor în legătură cu schimbările climatice. Ați spus că o treime din emisiile de CO2 sunt cauzate de transport. Și din 90, din anii 90 am uh, văzut o creștere de 35% și această creștere, creștere de 35% este cu atât mai gravă în momentul în care în alte sectoare am văzut o reducere a emisiilor cu 10%, nu o creștere a acestora. Cu alte cuvinte, în sistemul transporturilor, practic, noi uh, emitem foarte mult uh, și dacă am putea reduce emisiile, am putea să oprim schimbările climatice. Mă bucur că ați pus accentul pe acest lucru. Spuneați că vom ajunge să nu mai dispunem de petrol. Însă, dacă avem un număr de mașini într-o anumită țară și așa mai departe, dacă numărul acesta de mai crește, până la urmă vom mânca toate resursele noastre, petrol, oțel și așa mai departe. Deci trebuie să ne gândim la dimensiunea globalizării. Nimeni nu poate împiedica această tendință. Însă dacă ne gândim la emisiile, la emisii, 70% dintre aceste emisii sunt, emise, sunt uh, create de sectorul transporturilor. Trebuie să ne gândim și la mobilitate și există uh, multă rezistență în acest sens. Important este aici și sectorul financiar, pentru că dacă ne gândim la procentul de investiții care merge în mod obligatoriu în domeniul um, căile, căilor ferate, ar trebui să obținem o binecuvântare în acest sens, un acord. Trebuie să și investim, nu doar să avem discuții teoretice. În ultimul rând, transportul în Europa este prea ieftin transportul ecologic este prea scump. Ne uităm la Regatul Unit, care exportă 5 milioane de uh, tone de carne de porc și importă aceeași cantitate. Deci trebuie să avem o abordare mai inteligentă. Ne gândim la carnea de pui care este exportată în Africa, de exemplu. E o nebunie. Dacă este mai ieftin să exporti uh, cartea de pui în Africa decât ar fi, uh, atunci de ce nu se Uh, produce local acea carne în Africa. Să spunem, dacă călătoresc de la Berlin la Bruxelles pe căile ferate, plătesc mult mai mult, cu 90% mai mult TVA uh, prin biletul pe care îl cumpăr. Deci dacă dorim să avem concurență corectă, atunci trebuie să eliminăm concurența neechitabilă de acum. Mulțumesc, uh, Malcolm. Uh, un ultim, uh, o ultimă rundă de întrebări, după aceea o să rog pe domnul Reuter să răspundă. Domnul Vandalen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și mulțumesc, domnule director general, că ați venit la noi chiar de la prima ședință. Mi se pare un lucru foarte important. În anii 80 am fost un membru al staffului și întotdeauna am apreciat uh, entuziasmul arătat de domnul Vamir față de transportul în Europa. Sunt trei subiecte de care vreau să vorbesc. În primul rând, infrastructura. În acest moment uh, ne aflăm într-o recesiune economică și cred că ce ar trebui să încercăm să facem este să vedem dacă produsele cofinanțate din uh, tent uh, pot fi uh, stimulate pentru a stimula crearea de joburi și pentru a avea refacere economică. Deci trebuie să vedem dacă există o astfel de posibilitate în ce privește finanțarea. Apoi, uh, mă refer la proiectele legate de rutele fluviare interne în cadrul proiectului TENT, în cadrul programului TENT. Și de asemenea e un lucru pe care nu l-am auzit în prezentarea dumneavoastră și anume implementarea. Deci nu e important doar pur și simplu să facem noi și noi reguli. Trebuie să ne uităm și cum se aplică ele, cum se implementează peste tot. De exemplu, uh, perioadele obligatorii de odihnă în transportul rutier. Vedem aici tot felul de diferențe. Uh, în Italia, de exemplu, turiști care vin din țara mea au fost penalizați în mod uh, disproporționat pentru încălcări minore ale codului rutier. Deci dacă vrem să facem această carte albă, trebuie să ne uităm foarte mult la implementare, trebuie să dăm un loc proeminent acestui subiect. Apoi, subsidiaritatea, un lucru pe care grupul meu l-a urmărit cu mare atenție și mi se pare important. Mă întreb dacă nu cumva anumite reguli europene n-ar avea un impact prea mare asupra unor regiuni europene. De exemplu, este o problemă pe una din insulele din Scoția, unde o companie de shipping a spus că duminica trebuie să existe un uh, serviciu de feribot, deși oamenii de pe insula aceea nu-l foloseau. Deci cine are dreptate? Oamenii care au anumite tradiții și anumite uh, habitudini sau, adică uh, până la urmă vom mai aplica subsidiaritatea sau vorbim de ideea de a aplica regulile peste tot la fel. Deci acestea sunt probleme pe care eh, cred că ar trebui să le examinați. Mulțumesc, spune domnul eh, președinte. Domnule Roita, aș dori să răspundeți la prima serie de întrebări și după aceea vom mai avea alte întrebări și observații de la restul membrilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, eh, permiteți-mi să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit pentru că au uh, făcut foarte multe comentarii pe care ar fi trebuit să le fac chiar eu și în special domnul Groș, care a subliniat foarte clar situația prezentă și anume criza economică. E clar că și în sectorul transporturilor se simte, mai ales în ce privește transportul de marfă, vedem foarte clar criza și am propus o serie de măsuri fie că e vorba de relaxarea regulilor privind ajutorul de stat sau în contextul uh, regulii uh, use it or lose it în ce privește uh, sloturile de aterizaj de decolare la aeroporturi, de asemenea, în, în față de ce a spus domnul Van Dalen referitor la sectorul de navigație pe căile navigabile interne, un sector foarte important, așa cum ați menționat, am uh, încercat să ascultăm reprezentanții tuturor sectoarelor, dar cred că mesajul cel mai important pe care l-am dat a fost să nu ne întoarcem la protecționism. Haideți să ne ocupăm de situațiile specifice, să încercăm să le rezolvăm, dar să nu ne întoarcem la măsuri protecționiste care uh, nu ar face altceva decât să uh, Uh, distorsioneze piața internă. În ce privește implementarea, din nou un comentariu care a fost făcut de mai mulți dintre noastră, uh, da, uitându-mă la viitorul program de activitate al Digitran, este foarte clar că va trebui să ne concentrăm și mai mult decât în trecut pe implementarea legislației de către statele membre și pot să reînnoiesc angajamentul nostru de a vă informa în legătură cu procedurile de încălcare a tratatului. În acest moment examinăm întreaga problemă a implementării pachetului feroviar. Vom face o serie de rapoarte regulate către noastră privind implementarea acestei legislații dar această activitate trebuie să fie foarte concentrată în următoarea perioadă. Deci mai degrabă decât să avem uh, și mai multe legi, haideți să ne asigurăm că legile pe care le-am, le-am adoptat deja, le avem deja, să fie implementate. În al doilea rând, domnule Groș, le spun, vă referați la un alt lucru foarte important în acest context și anume simplificarea. Cred că încă mai avem niște lucruri de făcut în ce privește examinarea legislației, fie că e vorba de consolidarea primului pachet feroviar, fie că ar fi vorba de alte elemente uh, pe care putem să le examinăm și să le simplificăm din punct de vedere legislativ. Și asta vom face. În ce privește comunicarea, acesta este cel de-al patrulea C, uh, poate cel mai important. Cred că trebuie să cooperăm am uh, văzut din nou că tot ce facem la nivelul Uniunii Europene, tot ce facem bine la nivelul Uniunii Europene, lucrurile care sunt apreciate de cetățeni, nu sunt percepute ca venind de la nivelul Uniunii Europene. Numai lucrurile care sunt uh, neplăcute, dificile, sunt percepute ca venind de la Uniune. Știți, sunt, sunteți membri ai Parlamentului European, știți mai bine lucrul ăsta, nu trebuie să vi-l spun eu, dar trebuie să ne gândim la comunicare. Însă, domnule Lightfried, suntem uh, cunoscuți pentru... Suntem uh, angajați pe, față de lichide, avem un angajament făcut de vicepreședintele Baro, de vicepreședintele Tajani, să facem o propunere în ce privește lichidele, în același timp trebuie să ne lichidele la bord, în același timp trebuie să avem o propunere clară și sunt sigur că și vicepreședintele Tani vă va vorbi uh, în legătură cu toate aceste măsuri în următoarele săptămâni și în următoarele luni, însă vreau să spun foarte clar că sunt în acord total cu vicepreședintele meu pe această chestiune. Există o, un angajament să se renunțe la această regulă privind lichidele la bordul avioanelor. Pe de altă parte, trebuie să facem acest lucru fără ca după aceea să ajungem la 27 de reguli în 27 de state membre diferite Uh, care să creeze și mai multe probleme cetățenilor. Deci trebuie să găsim cea mai bună cale de a ne referi, eh, de a rezolva această problemă. Marile linii aeriene, de asemenea, avem un angajament. În privința asta se face un stadiu și eh, vom, vom vedea ce se va întâmpla, însă nu în viitorul imediat, eh, nu vom avea o propunere în timpul președinției suedeze. De asemenea, trebuie să ne ocupăm de directiva privind greutățile și dimensiunile unitățile de măsură. Uh, am crezut la început că o să scap atunci când ați menționat uh, turismul, că o să scap spunând că nu e treaba noastră, că nu se ocupă Digitran de asta, dar când ați menționat vineta slovenă, într-o oarecare măsură E un subiect uh, pe care avem și noi o responsabilitate, măcar parțială, și vă asigur că examinăm uh, chestiunea îndeaproape și că ținem cont de comentariile dumneavoastră. Domnule Șterx, uh, deschiderea pieței foarte clar este unul dintre elementele care au uh, fost un motor uh, de promovare al politicii integrate de transport și mi s-a părut important că a subliniat acest lucru. În timp ce privește întrebarea generală a domnului Camer privind uh, politica de transport, cred că în următoarele câteva luni vom avea o discuție foarte lungă, sper totuși nu foarte lungă, în ce privește Eurovineta, pentru că este un exemplu despre cum să te ocupi de transport. Domnul Alcadroi a luptat din greu pentru poziția Parlamentului. Acum trebuie să vedem uh, Uh, la ce rezultat vom ajunge în ce privește Eurovinieta. După aceea, domnului Van Dalen, în ce privește mobilizarea fondurilor europene pentru accelerarea uh, dezvoltării infrastructurii, am încercat să facem acest lucru în cadrul programului de uh, relansare economică cu o sumă considerabilă, însă cred că și faptul că am fost suprasubscriși cu într-o rație de 1 la 4 începește cererile, uh, e un lucru bun. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, domnule Roite. Acum mai am 9 membri pe listă. O să le citesc numele. Mrs. Lichtenberger, Mrs. Ayala Sender, Mrs. Foster, Mr. Kuhn, Mr. Grandes Pascual, Mr. Liberatsky and Mr. Kansian. I'm going to close the list now. And if I could ask those members to be... Și dacă pot să-i rog pe acești nouă membri să fie cât mai succinți, un minut jumătate, maxim două minute, dar când mă vedeți că încep să învârt ciocanul prin aer, știți că timpul uh, dumneavoastră expiră, e pe cale să expire, așadar Vă rog să fiți disciplinați și v-aș fi foarte recunoscător uh, dacă m-ați ascultat. Primul vorbitor, domnul Koch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Rüte, können wir in... Mulțumesc, uh, domnule președinte. putem uh, avea inițiative legate de anumite cuvinte cheie, siguranța rutieră, măsurătorile privind uh, uh, vehiculele care transportă bunuri, uh, bunuri de mari dimensiuni. Domnule Coc, vă mulțumesc foarte mult, domnul Alcadri. Mulțumesc. O să... Nu o să fiu chiar atât de succint, dar o să încerc să nu depășesc timpul. Mulțumesc, domnule Roite, pentru contribuțiile din această dimineață. Ați uh, stabilit uh, conținutul comunicării și ne-ați dat o imagine foarte clară a principiilor generale ale politicii. Cred că această carte albă ar trebui să fie cât mai concretă, cât mai tangibilă, ar trebui să fie legată de un uh, orar specific, deci trebuie să știm nu doar în ce direcție evoluăm, dar și când uh, am putea ajunge la destinația noastră. Dacă vorbiți acum despre o evaluare, transportul uh, durabil este o mare problemă pentru că nu ne-am uh, realizat uh, țintele. Ați făcut referință la problema sistemului eurovinete. Uh, e foarte greu aici să vii cu o, un proiect legislativ ambițios care cred eu că este blocat la nivelul Consiliului. Cred că nu există acolo prea mult entuziasm pentru a face progrese rapide. Și poate ar trebui să ne gândim împreună la moduri în care am putea să încurajăm Consiliul să facă progrese, fie dacă e vorba de internalizarea costurilor externe, despre stabilirea prețurilor sau orice altceva, trebuie să evoluăm către o situație de durabilitate. Deci aș vrea să vă pun o întrebare suplimentară pe această problemă. Comisia ar trebui să vină cu o propunere referitoare la regulile de contabilitate privind accizele și uh, cât de departe am evoluat pe acest subiect. Uh, și în al doilea rând am o anumită preocupare pe care vreau să o exprim în ce privește uh, creșterea securității aeroportoare și anunțatul plan de acțiune pe acest uh, subiect. Întreb, în viitor Comisia va respecta termenele pe care și le-a uh, stabilit? Vorbim de o perioadă de șase luni, dacă nu mă știu. Mulțumesc, spune președintele. Ați, va, abia v-ați încadrat în timp. Doamna Lichtenberger. So, ich habe sehr viele Fragen, aber kurze. Am foarte multe întrebări, însă o să încerc să uh, fiu cât mai succintă. În primul rând, uh, scaunele pentru copii uh, periculoase. Scaunele auto pentru copii. Ni s-a promis un studiu până în octombrie. Când o să-l primim? niciun membru uh, ar trebui să avem o prezentare, dar trebuie să examinăm costurile sociale și să examinăm uh, foarte îndeaproape nevoile financiare înainte de a accepta această inițiativă. În ce privește drepturile pasagerilor în uh, aviație, am uh, început o discuție referitor la situațiile în care pasagerilor uh, li se pasagerii, pasagerilor se refuză îmbarcarea. Și acum vedem că din ce în ce mai multe voci se ridică și spun că drepturile pasagerilor în avioanelor nu sunt respectate așa cum ar trebui. După aceea, problema oboselii piloților S-a făcut un studiu privind timpul de zbor și timpul de odihnă și s-a încercat să se vadă dacă există un echilibru. Deci ar trebui să avem o discuție în comisie, pentru că am avut ultimat o dezbatere foarte aprinsă pe acest subiect și de asemenea în ce privește nivelul de oxigenare a uh, avioanelor, a interiorului uh, avionelor și problema oxigenării în vehicule aflate sub presiune, în vehicule presurizate. Uh, deci, până acum formulările care au fost sunt atât de vagi încât lucrurile se înrăutățesc. Președintele, mă uimiți cu uh, modul în care vă încadrați în timpul alocat, doamna Ala Sender? Mulțumesc. Îi mulțumesc domnului reuter pentru faptul că a venit aici și pentru informațiile date. Eu aș vrea să mă refer din nou la siguranța rutieră. Ce se întâmplă cu infracțiunile? Cu toții am luat această decizie de a menține dosarul și în lumina evaluării rezultatelor pentru 2010 aș vrea să știu care este situația, deoarece nu știm ce s-a întâmplat. Acum, Galileo. Se iau decizii privind două centre și știți că în acord erau trei centre. Ar fi important să ne informați și în legătură cu Galileo. Da, și eu aș vrea să reamintesc importanța domnului van Ruit. Domnul Davignon, din câte am înțeles eu, a fost uh, înlocuit, deoarece nu s-a descurcat așa cum trebuie. În ceea ce privește Africa, ce face DG Tren în legătură cu Somalia, deoarece DG Pescuit uh, și alte direcții generale s-au uh, implicat, deoarece problema Somaliei ține de siguranța maritimă. Iar acum, în ceea ce privește finanțarea, ce face DG Tren uh, pentru TENS, am vorbit și despre siguranță, însă și sănătatea și comoditatea sunt uh, domenii în care vin, în care intervin foarte multe probleme. Există știri foarte îngrijorătoare în legătură cu comoditatea pasagerilor. Și în ceea ce privește punerea în aplicare și follow-up-ul pentru aceasta, într-adevăr sunt de acord cu colegii, trebuie să vedem cum sunt aplicate legile, e nevoie de ceva la nivel comunitar care să fie aplicat ca atare și nu sub 27 de forme diferite. Și doamna Alexander a respectat timpul, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc oaspeților de astăzi, oaspetului de astăzi, pentru că a venit atât de devreme la noi. Două lucruri. Primul se referea la lichidele la bord. Cred că veți uh, avea mari probleme pentru a scăpa de această măsură. Problema era că pragul era de 100 de mililitri. În aeroporturi nu se vinde practic nimic uh, care să fie sub 250 de mililitri. Acum, în ceea ce privește accidentele. Eu sunt foarte serioasă în ceea ce privește accidentele, deoarece Europa are un trecut atât de sigur în ceea ce privește accidentele, deoarece avem un sistem independent la nivel național de anchetă care nu a fost influențat de politicieni. Este o modalitate de transport foarte transparentă, iar opinia publică știe imediat când există accidente și de ce. Eu nu știu ce dorește să facă Comisia în legătură cu Agenția de Siguranță Aviatică, însă am anumite îngrijorări, deoarece aceste, această agenție colaborează cu autoritățile din țările în care au accidente. În ultimele câteva luni am avut câteva incidente, am luat lucrurile foarte în serios, însă aș vrea să știu care este direcția luată de comisie în acest uh, sens. Mulțumesc, doamnă Fuster, doamna, domnul Kuhn. Vă mulțumesc, domnule Roite. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați prezentat obiectivele pentru următorul mandat. Uh, pentru aceste obiective principale avem nevoie, bineînțeles, și de un buget. Și din dezbaterea anterioară ne-am dat seama că bugetul nostru s-a redus uh, cu 8% pentru 2010, mai ales pentru rețelele transeuropene. Vedem cu toții ce se întâmplă. Economia globală e în scădere, de asemenea transportul de mărfuri și de persoane e în scădere și de aceea trebuie să investim în aceste infrastructuri. Să nu uităm însă că bugetul pentru transporturi este foarte important, deoarece aceste proiecte ne permit să depășim criza actuală. Pe viitor va trebui să facem anumite cereri, eh, vor fi analizate în comisie, în plenară, însă pentru obiectivele noastre e nevoie de finanțare pentru infrastructura de transport. Domnul Tegran de acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Roită, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru prezentarea proiectelor pe care le are Comisia. 20 de miliarde de euro. Era suma pe care am cerut-o pentru TENS, după care am obținut 8 miliarde doar. Mi s-a spus că mâine vor fi numiți noi responsabili pentru proiectele prioritare. Domnule director general, credeți că în cadrul reviziunii la jumătate de mandat se poate extinde suma pentru aceste 30 de proiecte prioritare sau nu? Acum, Galileo. Colega noastră are dreptate. Există trei proiecte pentru trei centre, deci nu doar două centre. Ce ne puteți spune în acest sens? Și acum a treia întrebare. Ce s-a întâmplat cu experiența atât de negativă a acelui scanner corporal, body scanner? Ce s-a întâmplat cu el? Se dorește o înviere între ghilimele acestui proiect sau e îngropat? Vă mulțumesc, domnule de Grandes Pascual, domnul Liberaschi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule director general, aș vrea și eu să vă mulțumesc pentru faptul că înainte de alegeri, dumneavoastră ați petrecut o zi întreagă pentru a dezbate cu operatorii de transporturi europene. E o treabă grea o, și aș vrea să știu ce intenționați să faceți pentru a ușura oarecum munca acestor transportatori rutieri și de mărfuri. După cum știți, în multe țări, foarte multe fonduri de coeziune sunt uh, cheltuite pentru infrastructura de transporturi. Însă, creditele care sunt uh, cheltuite, practic, sunt cheltuite foarte încet. De aceea, proiectele au întârziere. Poate că ar trebui să aflăm de la DG Regio ce se întâmplă, de ce au întârziere aceste proiecte. Cred că am respectat timpul, spune domnul Liberațchi. Da, într-adevăr, domnul Can. Mai am trei vorbitori. Doamna Can, doamna Țicău, domnul Cancin. Grazie, președinte, grazie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări, foarte rapide, de natură tehnică. Una se referă la siguranță. Deci, pe lângă conferința pe care ați anunțat-o, care va avea loc pe 8 septembrie, după aceasta trebuie să vedem ce se va întâmpla cu programarea viitoare. Trebuie să avem uh, în vedere accidentele care au avut loc și aș vrea să știu dacă Comisia a luat măsuri. O a doua întrebare, programarea. Pentru 2009 pentru proiectele TEN. Eu am observat că foarte puține proiecte au fost selecționate. Multe au fost uh, respinse, s-au adus uh, justificări uh, de înțeles. Eu aș vrea să știu dacă aceste proiecte au fost respinse din cauza unor motive bugetare sau uh, eventual această decizie poate fi schimbată peste șase luni. Anul 2009-2010 sunt ani importanți în contextul actual de criză. De aceea această decizie are urmări economice foarte importante și o finanțare de 10-20% din partea comunității europene are un impact foarte important pentru economiile noastre. Deci aș vrea să știu dacă această decizie poate fi reconsiderată pe viitor. Mulțumesc, doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb uh, care sunt progresele înregistrate în ceea ce privește politica maritimă comună Eh, de asemenea, în ceea ce privește calea ferată, știm că dezvoltarea infrastructurii specifice necesită investiții foarte mari, mai ales în această perioadă de criză economică și financiară. Statele membre și companiile au dificultăți reale în a asigura finanțarea necesară. Ce măsuri luați pentru a sprijini dezvoltarea infrastructurii? Și aici extind întrebarea la toate domeniile, toate tipurile de transport. Și o ultimă întrebare poate ar fi util pentru toți colegii dacă am putea primi o informare privind stadiul negocierilor acordurilor uh, cu terțe ări în domeniul transporturilor. e adevărat există un mandat de negociere apoi decizii ale consiliului dar cred că ar fi important să, privi, să primim o astfel de informare. aș întreba punctual în ceea ce privește acordul pentru transportul aerian cu mexicul. mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Țicău. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, domnul Bill Per... Doamna. Vă mulțumesc. În primul rând, aș vrea să îl întreb pe domnul Ruite un lucru. Trecem printr-o criză economică la nivel european. Am auzit despre foarte multe proiecte și propuneri interesante. Cred că e foarte bine să facem progrese în ceea ce privește aceste proiecte, însă eu cred că ar trebui să facem un exercițiu. Azi dimineața am auzit cum bugetul a fost redus cu o sumă foarte importantă, însă în niciun document nu am văzut un impact sau o analiză făcută uh, asupra importanței acestor proiecte din perspectiva acestei crize. Dumneavoastră ați vorbit despre acele trei elemente importante care încep cu I, însă noi nu am văzut nicio analiză privind impactul pe care l-ar avea aprobarea acestor uh, proiecte pentru economia europeană actuală. Eu cred că ar trebui să includem acest lucru. Uh, mai ales că aici la Parlament s-a înființat o comisie specifică pentru criza economică. Deci ce impact are această inovare acum, în moment de criză? Deci eu cred că acum când trecem prin această criză nu se cuvine să reducem atât de mult din buget. În al doilea rând, cred că ar fi interesant și necesar, mai ales acum, în perioada de criză, să coordonăm cât mai mult cu putință toate deciziile care sunt adoptate. Astăzi, în această comisie, am vorbit despre directiva privind sistemele inteligente de transport. Eu cred că ar trebui să existe o coordonare între conținuturile acestei directive cu proiectele despre care dumneavoastră ne-ați vorbit astăzi. Și în al treilea rând, domnule director general, aș vrea să vă spun că printre propunerile comisiei prin aceste propuneri ar trebui să se facă un efort pentru a convinge statele membre să reducă dioxidul de carbon, să parieze pe energiile regenerabile și pe ecologie și să le convingă că prin asta avem un proiect inovator. Știm că acum, în perioada de criză, statele membre au tendința complet inversă, deci să uh, acționeze în detrimentul ecologiei. Și așa cum spunea doamna Ayala, și eu sunt îngrijorată de siguranța maritimă. Gândiți-vă la tot ce se întâmplă în Somalia. Țara Baștilor, de exemplu, este foarte afectată. Foarte multe vapoare vin din țara Baștilor. Și aș vrea să vă rog ca prin decizia coordonatorilor să susțineți proiectele care au fost deja aprobate. Vă mulțumesc! Domnule Roito, foarte multe întrebări, nu avem prea mult timp. Deci și dumneavoastră veți fi afectat de ciocănelul meu care va manifesta momentul când nu mai aveți timp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, eu risc mult mai multe decât dumneavoastră. Uh, very quickly. Uh... Foarte repede. În mod general, cred că aș putea să vă spun că dumneavoastră și Comisia se luptă pentru a obține mai multe fonduri pentru infrastructură. Și trebuie să ne asigurăm că investițiile în infrastructură, nu doar în această perioadă financiară, ci și în următorul ciclu financiar, uh, vor crește. Asta deoarece avem mari carențe în ceea ce privește investițiile în infrastructură și care este scopul acelei cărți verde, verzi privind infrastructura. Trebuie, prezi, trebuie pregătită o dezbatere și e nevoie de niște investiții în infrastructură inteligentă. Deci să investim într-o infrastructură care să fie și ea inteligentă. Și o infrastructură inteligentă e o infrastructură care reduce emisiile care ne permite o utilizare mai eficientă a sistemului. Și acesta este un element central din politica viitoare a acestui Parlament și a Comisiei Europene. Domnule președinte, m-am îndepărtat uh, destul de mult de mandatul meu. Eu sunt un funcționar public, nu sunt politician Uh, sunt un subaltern al vicepreședintelui Comisiei, domnul Tajani. S-au pus foarte multe întrebări care țin de politica de transporturi și eu nu am cum să vă răspund la aceste întrebări. Noi vom consilia comisarii, îl vom consilia pe domnul Tajani, însă la nivel politic să iau aceste decizii. Multe din întrebările pe care le-ați adresat dumneavoastră aici nu au cum să primească un răspuns din partea mea. Eu pot să vă spun care sunt instrucțiunile mele la momentul de față. Eu, bineînțeles, îi voi spune domnului Taiani care au fost întrebările dumneavoastră, care sunt îngrijorările dumneavoastră. Deci asta este foarte important. Acum mă voi referi poate la o serie de chestiuni concrete care mi-au fost adresate. În ceea ce privește legislația viitoare, dacă greutățile și dimensiunile și măsurătorile, dacă examinarea tehnică a mașinilor, Asta este legislație viitoare, următoarea comisie va lua hotărâri în acest sens, nu cea actuală. Acum, în ceea ce privește planul de acțiune și perioada de șase luni pentru aeroporturi, aeroporturi domnule El Cadraui, vă voi da un răspuns uh, individual, nu vă pot răspunde acum. Foarte clar că vom uh, lupta în continuare pentru internalizarea costurilor externe, asta e clar. Doamna Lechtenberger, am auzit că domnul Patrick Udu va veni aici. El a examinat situația sistemelor uh, care restricționează mișcările copiilor. Din câte am, ceea ce am citit eu e deja în presă, Și aș vrea să vă spun că sunt complet de acord cu dumneavoastră. Domnul Patrick Du și cu mine am fost în Statele Unite ale Americii în săptămâna următoare. Am vorbit despre oboseala cronică a piloților. E vorba de legislația pe care o vom face în următorul mandat al Comisiei Europene. Doamnă Ayala Sender, avem continuare propunerea privind infracțiunile transfrontaliere. Ca cetățean european țin pumnii tratatului de la Lisabona pentru că acesta să intre în vigoare pentru ca noi să ne putem ocupa altfel de aceste infracțiuni transfrontaliere. În ceea ce privește sistemul Galileo, vă pot confirma că acordul uh, stipula ca un al treilea centru să fie operațional odată cu intrarea în, uh, în vigoarea sistemului. Însă există și problema costurilor, așa era acordul. Poate că nu m-am exprimat așa cum trebuie în ceea ce privește coordonatorii. Propunerea pe care ați văzut-o dumneavoastră în fostul Parlament va fi confirmată de comisie. Domnul Sechi va fi numit ca nou coordonator, așa cum ați fost și dumneavoastră de acord. Doi coordonatori nu vor fi numiți, deoarece Ivanit și domnul Balaș nu mai sunt acolo, nu mai sunt disponibili. ceea ce privește negocierile cu țări terțe. Am organizat astfel de grupuri tot timpul. Nu voi intra acum în detalii privind negocierile cu Mexicul. Am încheiat negocierile cu Canada, am intrat în faza a doua cu SUA. Acum uh, negociem cu țările din Balcani. Deci vă vom uh, informa, doamnă Țicău, în legătură cu evoluția situației. Doamne din țara Baștilor. În ceea ce privește energiile regenerabile, nu voi începe acum să vă vorbesc, dar ce nu voi mai pleca timp de o oră dacă încep să vă vorbesc despre asta. Da, aveți dreptate, trebuie să încurajăm inovarea și, ne as- și să ne asigurăm că finanțarea se va îmbunătăți. În termen general, DG Tren s-a descurcat foarte bine în ceea ce privește uh, sistemele concrete și cercetarea. Galileo, gestiunea traficului uh, aerian, Cezar. Am câteva exemple concrete care arată că noi, Degetren, am început cu proiecte de cercetare și că acum am trecut în faza de dezvoltare a tehnologiei uh, inovatoare în Uniunea Europeană. Deci avem un istoric foarte pozitiv în acest sens. Doamnă Foster, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește anchetarea accidentelor, investigarea accidentelor. Trebuie să facem diferența clară între autoritatea care dă certificarea pentru siguranță și autoritățile care investigează accidentul respectiv. Pe bună dreptate, noi am identificat câteva lacune și în sistemul de informare european, însă nu vom uh, amesteca cele două roluri. Trebuie să avem un organism independent de investigare a accidentelor și eventual să avem un fel de rețea între diferitele state membre. Domnule președinte, cred că mă voi opri aici. Vă voi informa în legătură cu programul de redresare economică și rețelele transeuropene. Deocamdată aș vrea să vă mulțumesc pentru toate întrebările și contribuțiile deosebit de interesante. Eu îl voi informa și pe domnul Taiani în legătură cu toate acestea. Uh, Mulțumesc, domnule Roite. Așa cum uh, ați spus, vom avea o reuniune a coordonatorilor imediat după această ședință. La diverse nu am nimic altceva. Aș vrea să vă reamintesc că următoarea reuniune a comisiei noastre este pe 1 septembrie, marți, la ora 15 și va continua și pe 2 septembrie. Sperăm că îl vom avea și pe secretarul general cu noi, printre noi atunci. Dacă nimeni nu are nimic de spus, vă mulțumesc, le mulțumesc și interpreților și declar închisă această ședință. Începe acum reuniunea coordonatorilor după o mică pauză de 5 minute.